Președintele. Se reia sesiunea. Procesul verbal al sesiunii de ieri vă stau la, vă, uh, stă la dispoziție. Există obiecții? Se pare că nu este cazul, deci uh, procesul verbal este considerat aprobat. Primul punct de pe ordinea de zi este declarația